venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016, secțiunea 1, Parlamentul. Și îi dau cuvântul pentru 4 minute mai întâi raportorului domnului Depre. Vă rog. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, în ce privește estimarea veniturilor și cheltuielilor ale Parlamentului pentru anul 2016, Comisia pentru Bugete a dorit încă de la început să insiste asupra necesității de a ne înscrie în contextul general a rigorii bugetare care prevalează în țările noastre. Deci să propunem pro, o, un buget 2016 realist, însă cu multe constrângeri în ce privește sporirea creditelor astfel încât încă de la început am convenit în primul rând ca bugetul Parlamentului European pentru 2016 să se situeze sub 20% din totalitatea cheltuielor administrative ale Uniunii. În al doilea rând, uh, sporirea creditelor curente de funcționare față de 2015 să nu depășească 1,6%. Uh, totuși trebuie adăugat că atacurile teroriste, asasine din ultimele luni și în general persistența eh, sau agravarea acestor amenințări ne-au dus eh, să rezervăm un loc eh, deosebit problemei securității, astfel încât dincolo de 1,6% de creștere a bugetului curent am hotărât înființarea unei dotări excepționale de 15 milioane de euro ca să consolidăm, mai ales la Bruxelles, securitatea clădirilor Parlamentului European și uh, să afectăm o parte semnificativă o parte importantă a creditelor uh, securității pe internet, pentru că toți experții sunt de acord că la Parlamentul European e necesară și chiar urgentă o astfel de măsură în Parlamentul European. În acest, în acest cadru general, uh, odată fixat, ne-am concentrat asupra priorităților operaționale pentru 2016. De fapt, ne-am dat seama că e necesar să consolidăm o singură prioritate și, și anume mijloace financiare uh, care să ne permită să ne desfășurăm mai bine munca de parlamentar. Știți cu toții că noi avem, uh, după Lisabona, puteri sporite în uh, materie legislativă. S-a făcut un efort deja pentru a spori staful comisiilor parlamentare în ce privește elaborarea legislației, însă nu avem destule mijloace pentru a exercita un control real asupra actelor dele- delegate și de punere în executare. Uh, care uh, sunt de competența noastră directă. Deci uh, trebuie, uh, am propus de altfel mai multe măsuri în comun cu Consiliul. În primul rând, consolidarea până la 20 de posturi noi pentru comisiile parlamentare care trebuie să exerciteze controlul asupra unui mare număr de, de, de acte delegate sau de punere în executare sau programe pe multiple niveluri. Uh, o a doua măsură, o cerere la adresa biroului care a acceptat de altfel să elaboreze și să uh, pună în aplicare o nouă reglementare pentru un mai bun echilibru între asistenții acreditați și cei locali și e evident, uh, pentru cine are bună credință, că uh, asistenții acreditați sunt esențiali pentru ca un parlamentar european să își poată uh, desfășura în mod de eficient munca de colegiuitor și de control a executivului. O a treia măsură, în paralel cu măsura pe care tocmai am expus-o, s-a hotărât de asemenea uh, la cererea unor, unor grupuri politice și apoi a biroului să se uh, efectueze o uh, sporire a uh, numărului de secretari. Această măsură de sporire a indemnizațiilor secretarilor nu s-a bucurat de un larg consens. Unii au spus că nu este oportună nici necesară, alții au spus exact invers. Dar să reamintim că această indemnizație nu a fost adusă la zi din 2011. Dar trebuie să ținem cont că uh, acești uh, oameni sunt foarte calificați și trebuie să fie puși în valoare, dar trebuie spărit și numărul uh, asistenților acreditați. Apoi, uh, postulatul este foarte clar care este la baza acestei propuneri. Creditele necesare pentru a finanța această uh, punere în executare nu sunt eliberate decât după ce o nouă reglementare satisfăcătoare va fi elaborată de birou pentru a spori numărul de asistență acreditați și pentru a controla mai bine uh, situația asistenților, asistenților locali, limitându-le numărul. A patra măsură în final, aprecierea performanței unui parlamentar nu este doar o, uh, de ordin cantitativ, ci mai ales calitativ, în sensul că trebuie evaluat conținutul activității. Sistemul actual de clasificare al uh, parlamentarilor ar putea să intre într-un fel de derivă și trebuie să o stopăm, astfel încât birou și Comisia pentru Bugete au căzut de acord ca să ceară conferinței președinților să vegheze la punerea în aplicare a unui nou regulament în ce privește întrebările scrise care să uh, pună în capăt ace- inflației acestora Eh, pentru că în multe eh, cazuri interesul acestor întrebări este foarte scăzut, dacă nu nul. Acestea sunt prioritățile și biroul și Comisia, Comisia de Bugete s-au, uh, au convenit să reducă cu mai mult de 11 milioane estimările uh, inițiale ale biroului și am amânat pentru toamnă examinarea politicii imobiliare și a modalităților de finanțare acestea. Am încheiat, domnule președinte, și vă mulțumesc, mulțumesc colegilor, uh, raportor din umbră, mulțumesc personalului, secretariatului comisiei, pentru munca lor, mulțumesc colaboratorilor grupurilor politice pentru ajutorul acordat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnului raportor, mulțumesc pentru această prezentare exhaustivă și acum vom asculta ce au de spus uh, vorbitorii din numele grupurilor politice. Domnul Rubic de la PP, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc uh, raportorului Depre pentru că am uh, negociat împreună foarte multe ore, am uh, lucrat împreună foarte multe ore și cred că rezultatul se poate vedea acum cu ochiul liber. Pentru că ceea ce trebuie să facem este să vedem cum vom reuși în această perioadă să ne optimizăm uh, activitățile. Avem și din partea șefilor de stat și de guverne rugămintea ca bugetul să, Uniunii să fie scurtat cu 4%, aceasta este de între timp chiar și o hotărâre pe care am luat-o împreună și deci este clar că din bugetul total al Uniunii Europene 6% a bugetului total așadar vor uh, sta la dispoziție pentru administrație. Din aceste 6%, Parlamentul se poate bucura de maxim 20%. Chiar anul acesta suntem sub această sumă. Și aș vrea să mulțumesc foarte mult raportorului pentru acest lucru, pentru că, având în, situa- în vedere situația uh, excepțională, este nevoie de o economie specială. Pentru adaptarea diferitelor mijloace și a indemnizației de secretariat, um, vorbim de mai de mult chiar de limitele superioare. Și salut că diferitele grupuri uh, au exprimat uh, mai multe păreri. Noi suntem de părere că deputații trebuie să fie cei care să decidă individual dacă doresc mai mult sau mai puțini uh, colaboratori, uh, practicanți, stagiari și așa mai departe. Este bine pentru contribuabil dacă se întâmplă așa ceva, dacă există doar folosirea unui minim de fonduri și în rest să se facă economii. Bineînțeles că există foarte puțini deputați în acest uh, Parlament care au într-adevăr o sarcină de muncă foarte mare și care au uh, colaboratori, au nevoie de colaboratori foarte eficienți și aici e foarte important de aceea ca și marjele superioare să poată să fie folosite. Ideea este ca capacitatea acestei uh, maximă să nu poate fi primită în Parlament decât la cerere și cred că este, acesta este un principiu foarte important în Parlament. Pe lângă transparență, trebuie să încercăm să păstrăm un echilibru între cele două uh, principii, iar fiecare deputat are răspunderea după aceea pentru cheltuielile sale și nu trebuie să treacă totul pe umerii administrației. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Rubic. Iar acum, în numele Socialiștilor Democraților, Vladimir Manca, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Împreună luptăm pentru o mai mare creștere, o mai mare ocupare a forței de muncă și o viață mai bună pentru cetățeni, dar uneori ne punem singur obstacole în cale. Un exemplu. Deputații trimit întrebări scrise comisiei. Numărul de întrebări cu răspuns oral crește. Numărul a ajuns la 1700 de întrebări scrise pe lună. E nevoie de zeci de oameni care lucrează și plătim milioane de euro în fiecare lună pentru acest exercițiu. E greu de sunt argumente, dar pentru unii răspunsul nu e cel pe care îl doresc. Chiar și comisia adesea subestimează răspunsul. Și pentru o întrebare onestă, răspund pe altă cale. Poate că văd că e o altă întrebare care se ascunde. Găsim o soluție. La Comisia de Buget am sprijinit această idee în numele tuturor grupurilor politice. Dacă portarurile de pe internet nu cuantifică aceste întrebări drept activități care evaluează activitatea deputaților, membrilor Parlamentului, numărul va scădea, ceea ce va rezolva problema birocrației, va economisi milioane de euro de la bugetul Comisiei și Parlamentului. În același timp o să se creeze mai mult spațiu pentru membrii, pentru angajați să se ocupe de problemele reale. Dragi colegi, la Comisia de Buget, după discuții îndelungate, am ajuns la un compromis cu data acestea acum avem un compromis diferit aici pe masă care încearcă să modifice propunerea inițială. Deci dacă vrem cu adevărat să schimbăm fondul problemei, haideți să votăm pentru propunerea Comisiei de Buget și vom propune alte măsuri de economisire la toamnă. Vă mulțumesc și aștept cooperarea pe mai departe. Vă mulțumesc și un minut. Acum are cuvântul în numele grupului uh, conservatorilor reformiștilor europeni, uh, domnul Vitson. først og fremmest vil jeg gerne starte med at takke rapportøren for det arbejde han har gjort. Jeg vil sige at øh, Mulțumesc, uh, domnule raportor, pentru munca dumneavoastră și cred că până la urmă cel mai important e că a rezistat unor cereri extravagante de a se spori bugetul. Mă, gânde, mă, gând, mă gândesc la negocierile cu biroul, uh, cu Comisia pentru Bugete, până la urmă s-au desfășurat bine. Uh, într-adevăr, lucrurile puteau sta mult mai rău. Însă nu putem, uh, nu putem recomanda un vot pozitiv pentru bugetul Parlamentului, uh, pentru că într-o perioadă de criză în Europa, în statele membre, într-o perioadă în care uh, statele membre strâng cureaua, e inacceptabil să sporim bugetul deși lucrurile nu sunt atât de proaste pe cât ar fi putut fi. Însă nu știu de ce s-a cerut uh, sporirea al, uh, indemnizațiilor, nu știu de ce se doresc uh, noi angajări, e un semnal negativ. Für die linke Fraktion Mulțumesc. În numele stângii, acum un minut și jumătate, are cuvântul Yunus Omarji. Président, merci. Domnule președinte, mulțumesc. Aș vrea să felicit calduros pe domnul raportor pentru calitatea implicării de care a dat dovadă. Vreau să-l felicit cu atât mai mult cu cât munca pe care trebuia să o depună nu era o muncă ușoară, pentru că s-a făcut economie de 10 milioane față de prima propunere a biroului. Și această muncă era cu atât mai dificilă cu cât noi am văzut că se formează în timpul discuțiilor diverse conivențe, ca să le spunem așa, neașteptate, care au permis, și trebuie să precizăm acest lucru, creșterea unei întregi serii de pachete financiare nepotrivite și care nu face obiectul unui compromis între noi. Aceste pachete despre care vorbim, despre ce vorbim? Despre creșterea indemnizațiilor pentru secretariat, mai multe milioane de euro din pachetul pentru înnoirea mobilierului birourilor deputaților și cele pentru fundațiile și partidele politice europene. Întrebarea pe care mi-o pun eu și pe care trebuie să ne o punem cu toții este toate aceste măriri oare sunt cu adevărat serioase într-un context în care facem apel la popoare și la state să facă eforturi tot mai mari și sacrificii tot mai mari care ne obligă să dăm și noi un exemplu și mă tem că prin acest buget pentru 2016 nu suntem pe calea cea bună. Merci bien. Mulțumesc, până domnule președinte. De colegă... Pentru verde, acum domnul Tarant are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Permiteți-mi mai întâi să felicit pe domnul Depre, domnul raportor, pentru metoda sa participativă în redactarea acestui raport și în dorința sa de a limita creșterea de buget. Ca un capitan curajos a reușit să salveze această barcă și a reușit să-și folosească abilitatea pentru a putea trece prin uh, aceste uh, prin aceste dificultăți. Vă uh, mulțumesc foarte mult, domnule Depre, ca și Grecii antici ați reușit să, să rezolvați această problemă. Cred că mai întâi, în ceea ce privește clădirile, clădirea Conrad Adenauer ar trebui să fie în continuare finanțată așa cum era până acum, pentru că um, este mai rentabil. În al doilea rând, creșterea alocației de secretariat pare pentru, apare pentru verzi ca un lucru mai puțin urgent din cauza situației economice. În al treilea rând, creșterea în cheltuielile IT și cibersecuritate de 150 de milioane de euro um, este totuși un lucru foarte uh, sunt foarte costisitoare. Am, acum am cheltuit, de exemplu, bani pentru a lua un iPad deputaților. Deja l-am finanțat destul pe Bill Gates și cred că uh, ar trebui să ne gândim la îmbunătățirea cibersecurității altfel. Este foarte important, domnule președinte. 10 secunde, vă rog. Este vorba de bani și acum din nou în engleză. Diferența este că, într-adevăr, există o amenințare mai mare de la uh, asistenții care sunt prost plătiți decât de la, uh, din partea teroriștilor. Eu așa mă simt amenințat și vă mulțumesc pentru atenție. Da, într-adevăr, și banii sunt importanți, dar și timpul uh, este important. De fapt, unii spun că timpul, este, timpul sunt bani, time is money și deci mai bine să respectați timpul. Acum, în numele EFD de domnul Marco Vali. Președinte, In questa relazione è Mulțumesc, domnule președinte. În acest raport se indică uh, și invit colegii să citească cu atenție că Parlamentul European trebuie să fie exemplar în uh, bugetarea sa ca să nu se desprindă prea mult de o realitate în care cetățenii europeni uh, trebuie să facă noi și noi sacrificii. Cei din grupul nostru uh, se întreabă oare de ce în 2016 se, uh, ne vor crește din nou salarii salariile cu un milion de euro în plus și iată cheltuielile pentru o deplasare lunară la Strasburg cu aproape 3 milioane în plus sau peste 15 milioane în fiecare lună pentru nu, în fiecare an, spune deputatul, pentru salariile funcționarilor care deja sunt bine plătiți. De, am vrea să știm de altfel de ce s-a dublat cheltuiala pentru uh, imobilele, de, de ce s-au sporit fondurile pentru pa- parlamentari. Haideți atunci uh, să uh, blocăm construirea casei memoriei europene, că e inutilă. Iată, diversele partide politice, grupuri politice uh, vor beneficia de niște milioane în plus. Ăsta este exemplul pe care îl dăm cetățenilor noștri. Suntem curioși să vedem cine va răspunde pentru toate astea. Mulțumesc! Äh, mulțumesc, domnule Vali, și acum vorbitorii nume propriu. Mai întâi, domnul Bernd Kölmel, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș vrea să mulțumesc, în primul rând, raportorului pre pentru această redactare. S-au spus foarte multe și s-au subliniat foarte multe, însă cred că totuși trebuie spus că trăim într-un moment foarte dificil, într-o, suntem într-o criză economică și financiară care afectează 500 de milioane de locuitori din Uniunea Europeană care primesc în fiecare zi mesajul că statele trebuie să facă economii și în acest context uh, trebuie ca bugetul Parlamentului să aibă o funcție model. Mă bucur că s-a limitat creșterea uh, cheltuielilor la 1,6%. În același timp trebuie să lucrăm pentru ca această limită să poată fi coborâtă și pe viitor. Trebuie să stabilim prioritățile care trebuie și pentru mine acesta este mai ales domeniul IT. Acolo trebuie într-adevăr să fim un model din nou, pentru că fără IT nu putem să mai lucrăm în epoca de astăzi. Trebuie neapărat să facem tot posibilul să nu avem probleme în acest domeniu. Trebuie totuși să ne și gândim la siguranța clădirilor, însă eu uh, mă tem că vom uh, finanța efecte placebo care arată foarte bine, dar de fapt nu cresc siguranța clădirilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Kelmer, și acum tot un minut, Sander Lumes. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Europa se luptă cu problema credibilității. E un golf tot mai mare între Uniunea Europeană și cetățeni. Există o lipsă de sprijin și am văzut că această situație durează de ani de zile, dar din păcate n-am tras învățămintele de cuvință. Curtea de audit eh, a refuzat descărcarea în acești ani și în continuare Parlamentul European continuă să voteze descărcarea de gestiune. Iată-ne astăzi mărind cheltuielile, în timp ce alții trebuie să strângă cureaua. Vom da 1500 de euro pe lună în plus pentru diverse angajați, ceea ce nu va întări sprijinul public pentru Uniunea Europeană. Iată de ce grupul ECR

domnule președinte. Aș menționa aici trei chestiuni. În primul rând, în primul rând, bugetul prevede sporirea fondurilor pentru secretariat la Comisia Europeană. Eh, dar doar unele comisii, pentru Comisia de Petiții nu se va întâmpla așa, deși Comisia pentru Petiții este foarte importantă și în legătură directă cu mm, cetățenii. Și cred că și, și Secretariatul Comisiei pentru Petiții a Parlamentului European trebuie să se bucure de o sporire a fondurilor. În doilea rând, nu știu de ce trebuie să facem reduceri în numărul întrebărilor eh, înscris, pentru că e una din principalele sarcini ale uh, unui parlament, controlul parlamentar. Dacă noi nu putem pune întrebări, atunci înseamnă că ni se limitează activitatea și uh, funcțiile Parlamentului. De altfel, deci cred că e o ipocrizie să spunem că astfel putem economisi bani. Mulțumesc! Vielen Dank. Mulțumesc! Ultimul vorbitor la CHDI, domnul Iacovcici. Mulțumesc, domnule președinte! Prije svega zahvaliti uh, uvaženom kolegi Depreu. Aș dori să-l mulțumesc domnului Depre pentru eforturile pe care le-a făcut de a prezenta acest document și aș vrea să subliniez ceea ce s-a spus deja, și anume că trebuie să investim în securitate, în siguranța clădirilor de la Bruxelles, dar și în siguranța acestei clădiri. Și trebuie să investim și în cibersecuritate, nu există niciun dubiu pentru că suntem o țintă foarte importantă pentru cei care ne urăsc. Permiteți-mi să mai spun un lucru. Problema asistenților și a alocației de birouri uh, a dus la o dezbatere foarte amplă în Croația și aș vrea să replic la câteva comentarii care s-au făcut în mass media de la Croația, dacă, din Croația, dacă vor exista mai mulți interpreți acreditați acum sau nu. Aș vrea să știu când vor intra în vigoare toate aceste reguli, pentru că nu este foarte clar pentru mine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iacovcici. Și acum două minute mai are cuvântul raportorul Gerard Depre. Vă rog, în finalul dezbaterii. Uh, domnule președinte, mai întâi dați-mi voie să răspund punctual uh, la două întrebări. În primul rând, uh, întrebările înscris. Nu, domnule Marias, vom putea pune întrebări în continuare, nu sunt eliminate însă vor fi limitate la 5 pe cap de parlamentar pe lună. Asta ar însemna 60 într-un an parlamentar. Trebuie să știți că 80% din uh, parlamentari pun mai puțin de 60 de întrebări pe an. E vorba de pu- uh, puțin mai puțin de 20% din parlamentari care sunt responsabili de mai mult de jumătate din totalitatea întrebărilor puse, din care majoritatea, dați-mi voie să spun, nu prezintă niciun fel de interes, mai ales pentru cetățeni. Intervenție fără microfon din sală. Domnul de proie, aveți dreptul la propria opinie și eu de asemenea. Și am dreptul să uh, spun ceea ce, uh, ceea ce cred. În ce privește apoi punerea în uh, aplicare a reformei și a unui mai bun echilibru între asistenții acreditați și asistenții locali, uh, am prevăzut împreună cu biroul ca această reformă să aibă loc de la 1 ianuarie 2016, chiar dacă e prevăzut o perioadă de tranziție de șase luni, sau poate fi uh, decisă, pentru că anumiți parlamentari au constrânge și nu putem încheia uh, lucrurile în mod unilateral și fără preaviz. Uh, închei, domnule președinte, spunând că uh, dacă eu aș fi elaborat acest proiect de buget, ar fi fost uh, totalmente diferit, însă doar, sunt doar raportor și ca raportor am obligația să încerc să ajung la un acord și o majoritate în Comisia pentru Bugete și un acord, sigur, și cu biroul. Și cine spune compromis, spune că trebuie să uh, cedezi unele lucruri și să-și ai și câștig de cauză pentru altele. Sigur, accept și criticile corecte, uh, criticile de bună credință, avem dreptul la păreri diferite, dar ceva nu suport. Eu nu suport criticile populiste, pentru că anumite intervenții de aici lasă să se, să se creadă că în proiectul de buget pe care l-am elaborat și care se va vota mâine, am adoptat dispoziții pentru ca parlamentare să-și bage mai mulți bani în buzunar. E fals! Provoc! Vă provoc să-mi demonstrați asta. Noi am luat măsuri ca să ajutăm parlamentarii să muncească mai bine și mai responsabil. Deci eu nu accept asemenea critici populiste, politicianiste. Și închei spunând că dacă astăzi constatăm o anumită respingere a Uniunii Europene din partea unora din cetățenii noștri. Uh, regret uh, faptul că la acest lucru au dus și afirmațiile unor colegi. Mulțumesc, astfel se încheie dezbaterea și votul va avea loc mâine.